witam ponownie. kolejny punkt porządku obrad brzmi Permiteți mi să vă salut din nou. Următorul punct de pe ordinea de zi, o declarație a vicepreședintei Comisiei și înalte reprezentante al Uniunii Europene pentru politică externă, și anume situația din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. În numele vicepreședintei Comisiei are cuvântul acum domnul comisar.